Bun venit la ședința de comisie. Să începem de îndată ce fiecare dintre dumneavoastră ia loc. Bun venit după vacanța de vară colegilor, secretariatului și tuturor celorlalți. Sper că uh, o să avem o Uh, situație bună în comisie ca să-i servim cât mai bine pe cetățenii uh, noștri. Putem deci să abordăm uh, punctele de pe ordinea de zi. Văd că nu există opoziție. Procesul verbal al ședinței din iunie putem să-l aprobăm dacă nu e nimeni împotrivă, am câteva anunțuri de făcut. Vreau să vă informez că următoarea întâlnire de pe 27 septembrie va începe cu jumătate de oră mai devreme. La ora 14.30 după amiaza vom avea o ședință comună cu AFCO în legătură cu raportul special al ombudsmanului privind transparența în Consiliul. Acesta va dura 45 de minute, după care vom continua cu activitatea noastră obișnuită ajung la următoarea secțiune. Mai multe schimbări uh, în secretariat care au avut loc pe timpul verii. Doamna Silvie Renner, care a lucrat ca asistent la Petit timp de 13 ani, s-a uh, Uh, pensionat la sfârșitul lui august. Silvia a fost una dintre uh, colegii, colegele care a avut uh, contact direct cu petenții. Când au venit la întâlnire, a avut grijă de corespondență, s-a ocupat de multe alte lucruri în secretariat. Vreau să-i mulțumesc în absența sa pentru profesionalismul, munca sa, bunătatea de care a dat dovadă în tot ceea ce a făcut. Din păcate nu este cu noi, dar poate că ne urmărește pe internet. Fanny Fonten, de asemenea administrator, s-a mutat la secretariatul LIBE pe timpul verii și îi doresc uh, mult succes în acea comisie și spre norocul nostru secretariatul uh, a și primit uh, noi persoane. Patricia Van Den Per, un administrator și avocat cu experiență, a lucrat mulți ani în Libe anterior și uh, de curând în oficiul din Malta pentru susținerea azilanților a hotărât uh, să lucreze cu noi. Patricia, te rog să te ridici în picioare, să te vedem și de asemenea în iulie echipa a fost întărită uh, Uh, din, cu cineva din uh, Spania, Jesus Garcia, care uh, are o experiență îndelungată în administrația spaniolă în diferite funcții. Bun venit! Și nu în ultimul rând, echipa are un nou asistent, Cristina Covaci. Cristina este uh, Uh, din Ungaria a lucrat în diferite unități uh, ale comisiei și de curând în Parlament. E o persoană tânără. Iată-te, vă salut pe toți, aștept să lucrăm împreună și personal vă spun dacă nu se poartă frumos cu voi, atunci lăsați, anunțați-mă. Uh, nu avem chestiuni diverse, cu excepția uneia pe care aș vrea să vă împărtășesc. În legătură cu regulamentul ECR, raportorul nostru, doamna Valensa, a anunțat că se retrage ca raportor și intrăm acum în negocieri de săptămâna viitoare la Strasburg. PP-ul trebuie să îl înlocuiască rapid și domnul Preda a fost numit ulterior ca raportor pe această temă. Deci eh, va prelua deja acest dosar săptămâna viitoare. În ceea ce privește rezultatul eh, întâlnirii coordonatorilor, în primul rând, eh, ordinea de zi pentru octombrie a fost adoptată și am inclus petiția 0845 și petiția 0189 și 0250, precum și 0328 uh, uh, pe ordinea de zi. Asta va presupune o sesiune comună cu Comisia uh, de profil din Bundestag. În ceea ce privește recomandările contestate, compromisurile mele au fost aprobate, în, aprobate în multe cazuri, cu excepția petiției 0313 care rămâne deschisă și se va trimite o scrisoare autorităților spaniole. Și petiția 0317 care va fi închisă. Petiția 0318 a fost declarată ca admisibilă și închisă. Și în afară de asta, recomandările mele au fost aprobate. Uh, lista B Uh, vor fi date detalii în scris uh, în ceea ce privește uh, vizita din Doniana, Spania. Coordonatorii au luat la cunoștință programul final al misiunii și lista modificată a participanților, inclusiv participarea patru membri din oficiu. Vizita din octombrie în Valedora, Italia, după un schimb îndelungat de opinii, s-a hotărât uh, să se analizeze uh, în continuare data pentru această vizită. Secretariatul va comunica cu colegii prin procedura scrisă. Audierea privind persoanele cu dizabilități. Am aprobat uh, agenda provizorie aceste ședințe care va avea loc pe 29 octombrie, precum și pregătirea întâlnirii Uh, cu Parlamentele Naționale pe 27 noiembrie. Punct de informare, uh, coordonatorii au luat notă de acestea și nu s-a discutat nimic la punctul diverse. Uh, aceasta în legătură cu hotărârea coordonatorilor. Domnul Pericabras. A spus că domnul Vainsa a trebuit să fie înlocuit ca raportor. Sper că acest lucru se va face în uh, ședința coordonatorilor, pentru că asta este modalitatea obișnuită de a proceda. Și a fost o decizie uh, dificilă în ședința coordonatorilor de a numi. Știți, acest lucru nu se aplică în această situație, pentru că PP-ul are uh, acest mandat, uh, uh, l-au cumpărat cu punctele lor și este decizia lor dacă vor să îl înlocuiască sau nu pe domnul Valensa. Nu e ca și cum ai numi un alt raportor, așa cum facem potrivit procedurii de ond și a punctelor. Domnul Valensa candidează pentru primăria Gdanskului a luat o decizie rapidă și regula este ca fiind vorba uh, de opoziție PPE, uh, aceștia pot să ia orice hotărâre doresc pentru a înlocui raportorul. Îmi pare rău, dar așa stau lucrurile. Putem să mergem mai departe la Uh, petiția 48 în ceea ce privește nivelurile de poluare în Valencia. Petentul nu este prezent, dar a trimis două documente cu uh, vreo 800 uh, de semnături suplimentare, ceea ce înseamnă mult. Reprezentantul comisiei este prezent, îl invit să ia cuvântul pentru a ne clarifica și mai mult această petiție. Mulțumesc, doamnă președinte. Ei bine, aici este vorba despre faptul că autoritățile locale din Valencia au schimbat fluxurile de trafic pentru a transforma unul din bulevardele orașului într-o stradă cu două sensuri, în loc de stradă cu sens unic. Drept consecință, petiționarii denunță faptul că nivelul de trafic a crescut și asta uh, a dus la probleme, emisii crescute, poluare crescută, zgomot mai mare, lucru care prejudiciază calitatea vieții locuitorilor. Așadar, petenții solicită comisiei să ceară la rândul autorităților spaniole să schimbe acest plan de amenajare rutieră astfel încât traficul să scadă și ca bulevardul Avenida de Oeste să fie din nou o stradă cu sens unic. Comisia trebuie să precizeze, așa cum o face de fiecare dată, că ea nu poate să intervină decât în temele legate de dreptul comunitar. În acest caz, Reglementarea fluxurilor de trafic la nivel local nu intră în apanajul comisiei, deci este la latitudinea statelor membre ce fac cu aceste, cu traficul. Asta nu înseamnă totuși că comisia nu poate și nu trebuie să controleze efectele asupra mediului pe care le are traficul mai ales în ceea ce privește calitatea aerului și în ceea ce privește poluarea fonică. În ce privește poluarea aerului, directiva Comisiei, îmi cer scuze, Comisia examinează în mod sistematic îndeplinirea valorilor limită, respectarea valorilor limită pentru anumiți uh, agenți contaminanți sau poluanți. Mai concret, Comisia examinează concentrația acestor substanțe și aceasta nu trebuie să depășească țintele din regulament în fiecare zonă desemnată de statele membre. În ceea ce privește traficul, substanțele poluante, cele mai îngrijorătoare, sunt NO2, dioxidul de azot și particulele suspe în suspensie. În ce privește aceste substanțe, Comisia a examinat rapoartele de calitate a aerului trimise de către Spania în ultimii ani și a observat că în cadrul aglomerării urbane valenciene nu s-au depășit valorile limită din Directiva pentru calitatea aerului. Așadar, nu se poate spune că a fost încălcată această directivă în cazul acestei aglomerări urbane. În ceea ce privește poluarea fonică, directiva aferentă cere statelor membre să adopte pentru toate aglomerările de pe teritoriul lor um, uh, planuri de acțiune și hărți acustice pentru a evalua efectele pe care le poate avea uh, zgomotul asupra mediului și asupra sănătății. Aici Comisia a demarat deja proceduri în încălcare împotriva statelor membre care nu au uh, trimis, care nu au adoptat planurile de acțiune sau care nu au adoptat uh, hărțile acustice în termenul propus. Este și cazul Spaniei. Uh, procedura este pe rol și urmează să fie soluționată. Comisia va informa Comisia PETI la momentul respectiv, atunci când vom avea un rezultat. Vă mulțumesc! Mulțumesc, o să vă dau cuvântul. Rosa. Ei bine, în primul rând, s-ar mai fi putut adăuga petiția de la Madrid legată tot de poluare, dar nu au putut să vină petenții și s-a amânat această audiere. Dar uite că nici în cazul acesta n-au putut să vină petiționarii și aceasta, pe aceasta o discutăm. Deci pot să vă spun că la Madrid se face un studiu în fiecare săptămână cu privire la calitatea aerului um, ar fi trebuit să vedem această petiție acum, înainte să apară următorul raport de la Madrid. Nu înțeleg de ce o vedem, de ce analizăm pe petiția de la Valencia și nu pe cea de la Madrid. În fine. În ce privește situația de la Valencia? A, poluarea afonică și poluarea aerului, ei bine, ei au spus, uh, petiționarii au spus în document că stațiile de măsurare au fost uh, puse în locuri foarte îndepărtate de unde ar trebui să fie pentru a putea evalua cu adevărat poluarea aerului în această zonă și poluarea fonică. Stațiile de măsurare sunt foarte departe de centru și de bulevardul respectiv. Deci se află în locuri foarte puțin circulate, în afara orașului, uh, și deci datele pe care le transmit nu sunt fiabile. Așadar, ce propun eu? Având în vedere că Comisia a spus că în ce privește poluarea aerului, datele oferite de Spania sunt în regulă, dar petiționarul spune că datele nu sunt fiabile pentru că stațiile de măsurare nu sunt unde trebuie să fie. De asemenea, uh, procedura este deschisă conform Comisiei în ceea ce privește poluarea fonică. Eu zic să fie deschisă, petiția să rămână deschise, deschisă și să trimitem o scrisoare primăriei din Valencia ca aceasta să ne explice cum stau lucrurile pe, această, pe acest subiect. Și să trimitem de asemenea o adresă și către Envi pentru ca și ei să poată evalua puțin uh, acest subiect al poluării aerului în uh, Valencia. Vom păstra, sugerez, contactul cu Comisia ca să ne spună care este rezultatul procedurii în încălcare și să urmărească, de asemenea, unde sunt acele stații de măsurare pentru a vedea în cine putem să avem încredere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Marcelezi. Domnul Marcelezi, mulțumesc, doamnă președinte. Am citit petiția foarte atent și am ascultat ce a spus Comisia și mulțumesc pentru că sunt de acord cu mare parte din ce s-a spus. Vă amintesc că fostul guvern a um, aprobat un plan de mobilitate durabilă în Valencia, dar nu l-a pus în, aplica- în aplicare. Noul guvern din 2015, guvernul local, autoritățile locale, au pus acest plan în aplicare și în acest plan erau înscrise măsurile legate de piaton, pia, pietonalizarea traficului și de uh, atenuarea acestuia, lucru care este foarte important pentru sănătate. Între aceste măsuri se număra uh, transformarea Avenida del Oeste, așadar a bulevardului cu pricina, din stradă cu sens unic în stradă cu dublu sens. Rezultatele au fost foarte pozitive. Măsurile au fost luate între 2015 și 2017. Să vă dau niște cifre foarte importante. Așa, așa această schimbare a sensului bulevardelor s-a redus intensitatea traficului de la 12.000 la 10.000 de vehicule. În centrul istoric, a scăzut cu 23% intensitatea traficului, lucru care a dus la o îmbunătățire a calității aerului. Măsurile, măsurătorile arată foarte clar, comisia recunoaște acest lucru, s-a îmbunătățit, deci nivelul uh, a scăzut nivelul poluării fonice și, de asemenea, s-a înregistrat uh, datorită protocolului uh, Um, uh, pentru calitatea aerului, o îmbunătățire în sensul că acum există noi stații de măsurare și se înregistrează măsurători în mai multe locuri. Așadar, avem acum măsurători bune, corecte, avem un plan global și avem cifre care spun foarte clar, după cum a arătat și Comisia, că nu sunt probleme. Așadar, eu aș propune să închidem această petiție pentru că, evident, uh, după cum am văzut, lucrurile s-au îmbunătățit și aceste petiții au uh, un caracter local, după cum a spus și Jesus, și uh, s-au rezolvat deja la nivel local. Mulțumesc. Mr. Terica Bras. Domnul Terica Bras. Thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnul Marcelesi și comisia ne au oferit niște date legate de această petiție și am notat două lucruri. Nu este poluarea aerului și poluarea fonică. Se pare că există în Spania, dar uh, vreau să știu dacă este poluare fonică pe strada aceea, unde locuiește petiționara. În fine. Pe mine mă șochează un lucru. Parlamentul European și această comisie trebuie să se ocupe de traficul de pe o stradă dintr-un oraș din Spania. Dacă așa începem, dacă ne ocupăm pe urmă și de asfaltare și de copii care dau cu mingea de pereți în curtea școlii, păi atunci mi se pare că munca acestei comisii este deturnată complet. Mă tem că într-o zi nu cumva munca noastră să pară ridicolă, ridicolă și caragioasă. Și ar fi păcat, pentru că totuși avem o misiune importantă. Trebuie. Uh, nu trebuie să veghem ce se întâmplă pe fiecare stradă din uh, toată Europa. Așadar, petiționarea trebuie să se adreseze primăriei din Valencia Peru, pentru a rezolva această problemă. Nu se poate ocupa Parlamentul European, European de așa ceva. Mi se pare aiurea să de, discutăm această temă și să, și mă- să mai și votăm. Cred că trebuie să o închidem. Mulțumesc. Can I just ask the policy advisors not to mi s-a spus um, de către consultații politici uh, să um, vă atrag atenția să nu râdeți atunci când vorbesc um, parlamentarii. Roza. Mi parece. Bun. Nu cred că trebuie să politizăm comisia. Aceasta este o plângere care pune sub semnul întrebării gestiunea de la primăria din Valencia. Voi ați propus să se închidă pentru că este vorba despre o guvernare locală de stânga. Mie mi se pare șocant că un petiționar care merită respectul nostru și spune că directiva 2008-50 cu privire la calitatea aerului nu este respectată. Nu văd de ce vi se pare vouă suprarealist că a venit aici această petiționară. Mie nu mi se pare. Ce spun eu este în acord cu ce spune petiționara. Colegii mei au dat anumite date, dar petiționarul, care este personajul principal aici, spune că stațiile de măsurare sunt uh, plasate în mod greșit în locuri în care nu se poate măsura corect. Așadar, se cere ca acestea să fie puse în zonele urbane pentru a afla dacă există cu adevărat poluare. Deci, eu cred că trebuie să se ceară primăriei din Valencia și comisiei să se clarifice situația aceast- acestor stații de măsurare și uh, ni s-a spus, comisia ne-a spus, ne-a adus date, ne-a spus că în uh, zona cutare este o stație de măsurare, uh, este una acolo, una dincolo, dar dacă nu sunt unde trebuie, atunci datele cu privire la calitatea aerului nu sunt corecte. Deci avem aici o contradicție în datele pe care le-am primit. Trebuie să respectăm întotdeauna pe petiționar. Eu cred că petiția trebuie să rămână deschisă, trebuie să dăm un răspuns serios comisarului, trebuie, ă, petiționarului îmi cer scuze, trebuie să trimitem o scrisoare comisiei pentru a o ruga să clarifice această problemă, dar nu cred că trebuie să lăsăm ă, petentul în plop pentru că mi se pare nouă că trebuie să o închidem. Mulțumesc! Ok, fine. So you want to... Bun, deci vreți să păstrați deschisă petiția Beatrice. Eu nu voi interveni, porque... Nu voiam să intervin. Pentru că este vorba despre un caz destul de neclar, cu puncte de vedere diferite. Dar doresc să spun în numele grupului meu că această lipsă de claritate mă îndeamnă să cer să rămână deschisă petiția până când se vor clarifica lucrurile în cea mai mare măsură posibilă. Cred că asta înseamnă munca noastră, așa putem să luăm o hotărâre bună și deci cer să rămână deschisă petiția. Mr. Marcelesi. Domnul Marcelesi. Solo decir que estoy de acuerdo con la... Sunt de acord cu doamna Estaras în sensul că nu trebuie să politizăm comisia. Deci eu cred că acest răspuns este unul politic, pentru că eu v-am adus niște date concrete. Mi se pare, deci, important să folosim, să nu folosim, de fapt, uh, Comisia de Petiții pentru lupte uh, între partidele politice, după cum a spus și doamna Estaras. Datele sunt foarte clare, uh, sunt aceleași și ale mele și ale comisiei, deci, uh, după părerea mea, sper că se, cred că se poate închide această petiție, pentru că atunci când o primărie își face bine treaba, cred că ar trebui să îi se recunoască performanțele, inclusiv din partea acestei comisii, după cum a spus și Comisia Europene. Ar dacă există probleme legate de uh, poluarea aerului în, uh, în Spania, ei bine, puteți să știți că acestea au, uh, uh au scăzut pentru că în principalele trei orașe ale Spaniei, primăriile din 2015 încoace au luat niște măsuri foarte bune. Mulțumesc! Fine. Uh... Prea bine. Dorește comisia să mai adauge ceva sau să clarifice câte ceva după această dezbatere? Nu? Bun. Încerc să văd un pic. Nu avem uh, quorum, deci nu putem supune la vot uh, această propunere. Am văzut că există păreri diferite. În ceea ce privește menținerea sau nu deschisă a acestei petiții, va trebui să așteptăm următoarea întâlnire să supunem la vot acest lucru. Dacă vreți, într-adevăr, să se procedeze într-un anume fel, în cazul acestei petiții trebuie să vă asigurați că există un număr suficient de colegi care să fie prezenți. Roza, vrei să mai adaugi ceva? De acord cu la presi. Sunt de acord cu doamna președinte, încă o dată. Totuși, nu putem să vină uh, petenții în fața noastră și să nu avem quorum. Este inadmisibil. It's a, to put it mildly, you... Hmm. Asta, mm, așa, mm, foarte politicos, dar uh, mai direct spus, uh, e o pierdere de vreme pentru toată lumea. Uh, pentru că, iată, am, nu am inclus pe ordinea de zi alte petiții care um, unde petiționarii și-ar fi dorit să se discute acest lucru și oricum este un lucru regretabil. Punctul 8 a fost amânat și acum trecem la următorul punct, punctul 9, unde sunt grupate 3 petiții 0425, 0616 și 0740 care toate se referă la Venezuela. Petiționarii sunt prezenți. Bun venit la uh, reuniunea noastră și anume domnul Ignacio Hernandez, uh, Freddy Chero și Patricia Aroha Așa am să vă dau cuvântul uh, câte 5 minute fiecare doar și am să începem cu doamna. Este vorba de 5 minute pentru fiecare sau 5 minute în total? Mulțumesc foarte mult pentru această posibilitate. Mi-a scris petiția în spaniolă, deci voi vorbi La Europa. Relația între Venezuela și Europa a fost foarte strânsă în secolul 20. Între anii 40 și 70, Venezuela, precum multe alte țări din America Latina, a primit fii Spaniei, Italiei, Portugaliei, Franței, Greciei și Germaniei și Croației, printre mulți alții. În documentul pentru strategia de țară 2007-2013 pentru Venezuela, document european, Uniunea și-a arătat interesul și angajamentul pentru a ajuta societatea și economia venezuelene. Situația actuală din Venezuela arată că obiectivele propuse totuși sunt departe de a fi îndeplinite. Se știe că Venezuela trece printr-o criză politică, socială și economică fără precedent în regiune. Diaspora venezueliană se ridică acum la 1,5 milioane de persoane. Calculele sunt din 2016 și numărul crește pe zi ce trece. ONU consideră că criza migratorie din Venezuela este aproape la fel de mare ca și criza migratorie din Mediterana, care afectează acum Europa. Trecem acum printr-o era a schimbărilor rapide și radicale. Se petrec foarte multe evenimente fără precedent în toată lumea. Uniunea trece prin criza identitară cea mai puternică încă de la începuturile sale. Există multe diferende politice, există crize umanitare în vecini care afectează unitatea și coeziunea Europei. Știrile false, unilaterale și extrem de subiective afectează întreaga populație, adică afectează încrederea sa în instituțiile democratice țara care a fost liderul de facto încă de la al doilea război mondial, lider, liderul vestului, a hotărât să își părăsească aliații istorici, lăsând în ordinea mondială un vid. Dar orice criză duce la noi ocazii. Uniunea Europeană are ca valori demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și drepturile omului. Un rol mai activ la nivel mondial, o poziție clară în apărarea democrațiilor, și uh, o atitudine de zero toleranță în fața corupției și impunității ar da Europei o poziție de lider care ar fi un lucru pozitiv pentru a recapăta încrederea cetățenilor și insti- în instituțiile sale. Venezuela are nevoie de mai mult decât sancțiuni din partea guvernelor mondiale. Ca continuare pentru documentul Strategia de țară 2007-2013, UE ar trebui să promoveze dialogul în Venezuela, în care să fie promovată pluralitatea de opinii, să fie respectată trebuie să sprijine organizațiile neguvernamentale, precum Crucea Roșie, ca acestea să poată ajuta populația venezuelană să le dea acces la sănătate, la îngrijiri medicale și la primul ajutor de asemenea să fie înghețate conturile bancare și activele persoanelor care au contribuit uh, la erodarea democrației în uh, Venezuela și aceste persoane să fie declarate persoană, persoana non grata. Eu sunt venezolean, spaniol și european. Tatăl meu a plecat din Spania în 1951 împreună cu părinții săi. Eu, uh, el întotdeauna a iubit ambele țări și eu mă consider și venezolean și spaniol și european. Ajutorul european pentru venezueleni, venezueleni este primordial pentru restabilirea condițiilor necesare pentru această țară care a fost prosperă. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și vă asigur că rare ori avem de-a face cu un petiționar care respectă timpul alocat. Vă mulțumesc și pentru acest lucru. Are acum cuvântul colega dumneavoastră. Muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Patricia Carrera. Mulțumesc, mă numesc Patricia Carrera, sunt și eu venezueleană și sunt foarte îngrijorată când văd atâția morți în urma violențelor și bolilor în țara mea. Eu am uh, cerut Citizens of the World anul trecut să mă însoțească în îngrijorările mele uh, și pentru a-i ajuta pe frații noștri în uh, dificultățile pe care le au. Am venit să vorbim aici despre această criză umanitară din Venezuela. Uh, dar um, să vorbim doar despre criza umanitară ar fi o pierdere de timp. Venezuelenii sunt reprimați de un regim care uh, profită de pe urma contrabandei, traficului de droguri și de arme. Uh, este sprijinit de țări cărora nu le pasă de Venezuela și aceste țări, acești cetățeni din Venezuela trec prin cea mai gravă criză din istoria țării noastre. Uh, nu au democrație, nu au hrană, nu au medicamente, nu au securitate, nu au sănătate, nu au respect, nu au demnitate și mai ales nu au libertate. Nu dorim să adăugăm la lista de probleme lipsa uh, sprijinului Parlamentului European. Principiul non-intervenției nu poate să fie deasupra drepturilor omului. Uh, oamenii sunt mai importanți decât statele. Principiile dreptului internațional nu trebuie să permită să se producă crime împotriva umanității. Acest lucru nu ar fi conform cu Declarația uh, Drepturilor Omului. Dacă putem să avem în continuare un regim asasin și criminal, atunci uh, aceste prevederi nu își mai au rostul. Nicolas Maduro își bate joc de, uh, de legile internaționale pentru că el crede că în virtutea principiului suveraniei și neintervenției nu îi se poate face nimic. În 2013 uh, au murit uciși peste 8.000 de oameni. Uh, dar trebuie să vedem câte reforme sunt necesare pentru a garanta pacea și securitatea peste tot în lume. Pentru că aceasta este competența organismelor internaționale. Nu vrem ca comunitatea internațională să se tot plângă uh, nu dorim să vedem doar apeluri la dialog, dorim măsuri solide și să se respecte drepturile omului și dreptul internațional, ale cărui principii trebuie să fie modernizate. Dacă Parlamentul European nu va lupta pentru drepturile omului uh, și ca acestea să fie superioare dreptului, uh, drepturilor statului, dacă nu va propune mecanisme care să uh, Uh, permită intervențiile umanitare și pentru a uh, împiedica genocidul din Venezuela, ei bine, atunci se va deschide drumul înspre pierderea încrederii în instituțiile internaționale, pentru că acestea se vor fi dovedite a fi indolente. Uh, în fața suferinței oamenilor. Este nevoie de mecanisme reale care să poată pregăti, preveni, împiedica aceste barbarii în Europa. Dacă reușiți, dacă reușiți să ne ajutați, atunci vă veți fi îndeplinit datoria și noi, venezuelenii, vă vom fi recunoscători întotdeauna pentru că vom avea din nou speranța că putem trăi în libertate. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. No, no, no, no, I beg your pardon. I forgot the commission. Îmi cer uh, scuze, nu, Roz, am uitat de comisie. Ce nepoliticos din partea mea. Este prima zi după vacanță. Deci, aveți cuvântul din partea comisiei, vă rog. Does it work? Yes. Funcționează, da? Madame la Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să mă refer la toate solicitările și voi da cuvântul la un moment dat și colegului meu uh, pentru partea politică legată de consolidarea democrației. Cu siguranță, subiectele abordate aici sunt foarte relevante. Situația s-a înrăutățit în continuu de un an încoace, după cum au spus și petiționarii. Așadar, situația este dramatică, o știm cu toții și rezultatul, printre altele, a fost o emigrație masivă. Deci, situația în materie de drepturile omului și democrație este alarmantă. Ce face Comisia? Cred că Asta vă interesează să știți. În primul rând, este foarte important să înțelegem că nu mai este cooperare bilaterală cu Venezuela pentru că veniturile eh, sunt considerate medii acolo. Așadar, eh, strategia la care s-a făcut aluzie, strategia de țară pentru Venezuela, acest document nu mai, eh, nu mai este aplicat. Implementarea ta s-a, ter- s-a terminat, dar conținutul rămâne valabil. Apoi, Atunci ce facem? Avem programe tematice legate de drepturile omului și de sprijinirea societății civile, dar desfășurăm și acțiuni de securitate alimentară. Ca să vă faceți o idee, există vreo 15 contracte acum cu Venezuela. 11 dintre ele sunt cu ONG-uri locale. Apoi, în ceea ce privește apărarea drepturilor omului, noi sprijinim apărătorii drepturilor omului, adică persoanele care luptă în fiecare zi pentru aceste drepturi și, de asemenea, sprijinim și rolul tinerilor și femeilor. Deci avem și, includem și dimensiunea de gen. Deci asta facem acum pentru societatea civilă. Susținem consolidarea acesteia colaborând cu aceste ONG-uri de la fața locului, în esență în domenii care includ uh, dimensiunea de gen, incluziunea socială, dar și oferirea unor servicii de bază, după cum au spus și petenții. Problema cea mai arzătoare este accesul la îngrijiri medicale și la hrană. Ultimul tip de acțiune se referă la alimentație, la nutriție mai exact, um, colaborăm cu organismele internaționale. În plus, situația s-a înrăutățit de vreo 2 ani încoace. De anul trecut există și um, ajutoare de ajutoare umanitare, lucruri care ar putea părea paradoxal, acționăm și în interiorul și în exteriorul țării. Uh, în exterior uh, intervenim prin ajutarea fluxurilor migratorii, uh, persoanelor care migrează, adică. Um, avem acum 10 proiecte în curs de elaborare, câteva vor fi puse în aplicare în curând, um, colaborăm cu societatea civilă și organismele internaționale. Suma totală în acest domeniu ar fi cam de 8 milioane de euro. În încheiere, sunt acțiuni, sunt programe regionale cu Venezuela. Venezuela este destul de inactivă în acest domeniu. Um, există și proiecte în ceea ce privește IMM-urile. Știu că ne presează timpul. În încheiere, din, din nou, pot să spun că activitatea noastră în Venezuela este foarte dificilă pentru că trebuie să obținem acordul cel puțin tacit al autorităților pentru a interveni. Pe de altă parte, având în vedere situația economică, este foarte greu de gestionat hiperinflația. Îi dau acum uh, cuvântul colegului meu. Sau, mă rog, să îl dați dumneavoastră. Firește, mulțumesc foarte mult. Uh, îi dau cuvântul uh, domnului Ketchen Roita. Mulțumesc foarte mult! Ați auzit deja o introducere cu privire la ceea ce facem noi pe partea de cooperare. Astăzi, atenția se concentrează asupra crizei refugiaților uh, la care asistăm și de acolo, unde mulți merg spre Caraibe, mulți au venit în Spania, dar și în Statele Unitele. Constatăm că așa cum s-a spus într-o petiție, această tendință să conturase deja de mai mulți ani. Dacă citim documentul din 2013, găsim că au existat anumite deficiențe democratice în Venezuela. Apoi a venit uh, criza politică, uh, unde guvernul apoi a um, abuzat de democrație pentru a se menține la putere. De și acesta este un motiv pentru care oamenii fug. Și datorită politicii economice nu mai există alimente, nu mai există locuri de muncă. Alt motiv pentru care oamenii pleacă din țară și unul al treilea se referă la nivelul ridicat de violență și de impunitate. Nu sunt sigur cifre oficiale, dar estimăm că există 30.000 de omorări în țară și nimeni nu este tras la răspundere. Deci situația este într-adevăr extrem de serioasă. Uniunea Europeană a făcut uh, declarații solicitând restaurarea democrației, a restaurării prerogativelor adunării naționale 2015, respectarea Constituției, liberarea prizonierilor politici și uh, acces liber pentru organizațiile umanitare pentru a susține populația, dar și pe cei care părăsesc țara. Facem asta deja de mai mulți ani. Am început prin comentarii în ceea ce privește reprimarea demonstrației 2014, atunci când domnul Maduro s-a venit la putere, dar am făcut-o și în următorii ani, au făcut-o și statele membre. Și am tot repetat acest lucru. Și la nivelul um, uh, Consiliului pentru Drepturile Omului a Națiunilor Unite, de asemenea, am venit cu astfel de declarații cu susținerea țărilor din regiune. Acum un an am introdus un regim de sancțiuni pentru o serie întreagă de oficiali pe care considerăm responsabili pentru situația politică, pentru încălcarea drepturilor și pentru subminarea instituțiilor statului și avem 18 persoane pe această listă. De asemenea, am introdus un embargo cu privire la arme și tot ce s-ar putea utiliza pentru reprimarea demonstrațiilor și a opoziției. Deci monitorizăm situația, avem un dialog cu ONG-uri, cu reprezentanții opoziției. De asemenea, avem un dialog și cu reprezentanții guvernului, pentru că, sigur, speranța există că într-o bună zi vom putea avea și un dialog constructiv. Însă, sigur, am avut experiențe mai proaste în ultimii de ani, totuși vrem să se vadă că astfel de dialoguri există. Vom continua să aplicăm aceste sancțiuni, s-ar putea să avem în vedere și altele dacă uh, vom crede că e util și de asemenea avem în vedere și ajutor umanitar pentru populație, atât în țară, în măsura în care avem acces, și, uh, dar și pentru cei care merg spre Columbia, Peru, Chile, Argentina și alte țări. Deci ne concentrăm foarte mult pe Venezuela, nu putem face foarte mult, nu putem înlocui noi regimul, însă încercăm ca și cu ajutorul celorlalte țări din regiune să facem presiune astfel încât să existe în schimbări, schimbări în Venezuela și speranță pentru oamenii de acolo. Mulțumesc foarte mult pentru această informare cu privire la ceea ce se face la toate nivelele. În joi, săptămâna asta, DROA va organiza o mm, audiere pe această temă, deci avem la îndemână și alte instrumente pentru a arunca a face lumină în această chestiune. Acum, Roza. Mulțumesc în primul rând petiționarilor. Ei ne-au spus care a fost experiența lor la prima mână uh, cu acest atentat la democrație, la statul de drept, la drepturile omului. Și este vorba nu doar despre o deteriorare politică, ci și una socială, economică și umanitară în Venez- a situației din Venezuela. Noi, spanioli, avem o relație frățească specială cu Venezuela și Uniunea Europeană la fel. Deci este foarte important că ați venit aici, pentru că Europa este continentul drepturilor omului. Și dorim, veghem ca statul de drept și drepturile omului și egalitatea, libertatea să fie respectate în toate colțurile lumii. Noi am primit acum câțiva ani premiul Nobel pentru pace, Uniunea Europeană adică, trebuie să ne ridicăm la înălțimea lui Așadar, Parlamentul a adoptat foarte multe rezoluții, ultima în iulie a acestui an, în care s-a explicat uh, care este situația, impunitatea pentru violență, lipsa de medicamente și de absolut toate lucrurile necesare, impunitate pentru crimele comise, subnutriția, populația este foarte vulnerabilă acolo, uh, au reapărut boli care uh, se considerau dispărute, de exemplu malaria sau pojarul și um, criza politică este de foarte mare anvergură. Deci, cum a spus uh, președinta și comisia, Parlamentul um, este foarte atent la această temă și doamna Lope, colegul meu Lopez Aguilar, care este membru la LIBE și este una, una dintre persoanele cele mai active, Agustin Dia de Mera în Comisia DROA um, a fost foarte activ pe această temă. Deci eu cred că uh, trebuie să um, avem un impol și mai mare pentru a putea face presiuni pentru a se schimba situația din Venezuela. Deci eu cred că trebuie să scriem în altei reprezentante, doamnei Mocherini, pentru a-i transmite îngrijorarea și a comisiei noastre și să scriem adunării naționale euro, adunării Eurolat uh, de care aparținem și noi pentru a-i transmite îngrijorarea uh, comisiei noastre. Trebuie să transmitem de asemenea un mesaj și comisiei DROA pentru a îi vorbi despre ce ne preocupă legat de Venezuela și să trimitem o adresă și comisiei. Așa că eu uh, aș dori să transmit temerile, îngrijorările noastre, uh, ultrajul pe care îl simțim uh, către toate aceste instituții și Comisia a vorbit și despre sancțiuni. Eu cred că se pot mări aceste sancțiuni și guvernul venezuelan neagă că există o criză umanitară, punând astfel piedici intervenției umanitare. Deci eu cred că trebuie să se elimine piedicile în, ca- în calea ajutorului umanitar care uh, să fie oferit și în afara și în interiorul Venezuelei. Deci vă susțin total. Uh, îi susțin total pe acești petenți uh, și trebuie să luăm măsuri pentru a face presiuni pe toată linia. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnul Lopez Aguilar. Gracias siempre. Mulțumesc ca întotdeauna, doamnă președintă Wikström, și îi salut cu mare afecțiune pe colegii de la PETI. Voi fi foarte succint pentru că nu cred că este nevoie de nicio prezentare suplimentară pentru a sprijini această petiție care a fost prezentată aici în acest Parlament de niște cetățeni care au vorbit în mod expres despre condiția lor de venezueleni și spanioli în același timp. Fiind spanioli, sunt și europeni. Articolul 11 din uh, Constituția spaniolă autorizează dubla cetățenie uh, și dubla naționalitate pentru Uh, persoanele care provin din țări care au o relație istorică cu Spania. Cu siguranță nicio țară nu are o relație mai specială cu Spania decât uh, Venezuela. Și implicit Venezuela are, trebuie să aibă o relație specială cu uh, cetățenii, cu Europa. Uh, ei au venit aici uh, să interpeleze Parlamentul European pentru ca uh, acesta să facă tot ce poate pentru a găsi o soluție înspre conviețuire, înspre pace, într-o țară care este într-o situație disperată. Am vorbit uh, în numeroase situații despre, despre Venezuela, am adoptat numeroase uh, rezoluții, ultima fiind chiar în ultima plenară din 2018, din iulie, uh, Din păcate, această rezoluție nici nu cred că va fi ultima înainte de terminarea mandatului nostru, pentru că situația nu se va îmbunătăți. De aceea, uh, această rezoluție care face apel la dialog, la uh, o concretizare a tranziției democratice pașnice în Venezuela care să permită depășirea acestor probleme de, um, de, de uh, violență, insecuritate, hrană um, Firește, Parlamentul European nu are aici o, o, o putere de decizie, nici Comisia nu o are, după cum ni s-a spus adineaur. Parlamentul nu poate să schimbe situația din Venezuela și nici Comisia nu poate. Dar Comisia, în numele Uniunii Europene, poate să exercite o diplomație care uh, Uh, nu poate să rămână doar uh, în, între uh, parantezele um, diplomației soft, soft power. Nu trebuie să avem întotdeauna această abordare foarte blândă trebuie să facem uz de toate puterile pe care le avem pentru a le, îi sprijini pe cetățenii venezueleni. Deci trebuie să facem apel la uneltele diplomatice și la um, instrumentele de ajutor umanitar, de, um, uh, de presiune politică. Trebuie să fim un punct de sprijin pentru ca Venezuela să poată ajunge să aibă un viitor mai bun decât prezentul care ne trezește atâtea îngrijorări. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, doamna Becerra. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Le mulțumesc petiționarilor că au venit. Mă bucur foarte mult să o văd pe Patricia aici în Parlamentul European. Pentru că noi ne-am uh, cunoscut la Madrid. A, a uh, venit după lungi drumuri a, uh, cu această petiție, cu mii de, de semnături euro, europene, de altfel, ale cetățenilor europeni. Nu voi adăuga foarte multe la ce au spus colegii mei, dar doresc să mulțumesc uh, reprezentantului uh, Serviciului de Acțiune Externă pentru prezentarea făcută, care a inclus toate măsurile pe care le putem uh, um, folosi. Putem să facem foarte multe lucruri. Ce se întâmplă acum în Venezuela nu este rezultatul unei catastrofe naturale și nici al unui război. Și aici, aici e diferența. Exodul acum se ridică la milioane de persoane. Și um, a dus la probleme de securitate în întreaga regiune. În Venezuela, cu intenție politică și în mod sistematic, foamea. Foamea a fost folosită ca armă de supunere a populației și de menținere a puterii. De aceea, atunci când vorbim despre criza umanitară, firește că trebuie să folosim acest termen, pentru că ea există. De acolo putem începe. Pentru că putem acționa la frontierele Venezuelei, pentru că în Venezuela nu se poate intra. Facem ce putem la frontieră, dar refuzul ajutorului din partea regimului Maduro este uh, una dintre. Uh, este de fapt cea mai gravă crimă împotriva umanității pe care a comis-o regimul Madurii. Există un raport al a trei experți internaționali uh, mandatat de către uh, Organizația Statelor Americane uh, care arată cât de gravă este situația și eu sper că acesta să fie folosit um, uh, la Tribunalul Penal Internațional. Cel mai grav este că regimul Maduro a folosit foamea ca armă de oprimare și de război. Deci, putem continua pe calea pe care am început. Opoziția politică există, sancțiunile există, putem chiar să le amplificăm și să le punem și mai mult în aplicare, pentru că nu sunt puse în întregime. Ajutorul umanitar extraordinar, extraordinar care a fost aprobat de 35 de milioane de euro pentru a mm, uh, încerca să se găsească soluții la această situație gravă alimentară, umanitară și migratoare. Însă, pe lângă aceste lucruri, noi, statele membre, avem obligația ca state semnatare ale statu- al statu- a statutului de la Roma putem să acționăm pe baza acestor informații și să îndemnăm Curtea Tribunalul Penal Internațional, internațional să ia atitudine pentru că aceste crime împotriva umanității nu au expirat, nu expiră niciodată. Comisia pentru petiții are capacitate de acțiune aici mii de venezueleni trăiesc în Uniunea Europeană, ei sunt cetățeni europeni și acest, această situație din Venezuela îi afectează pe cetățenii noștri, așadar. Pe lângă asta, doream să arăt că aceste măsuri individuale pe care le pot lua statele membre și trebuie să facă acest lucru și mai ales Spania trebuie să facă acest lucru pentru că are o obligație istorică mai mare și, în plus, acțiunea în justiție trebuie să însoțească aceste măsuri de ajutor umanitar și de ajutor pentru tranziția democratică. Acestea sunt uh, domeniile de acțiune pe care le putem folosi. În plus, eu cred că această petiție pe care o vom transmite comisiilor DROA, AFET, domnului Lambrinidis, în alte reprezentante și Comisiei Europene, Cred că trebuie să primim în plus și răspunsul uh, uh, domnului Lambrinidis și până atunci trebuie să menținem petiția deschisă. Situația din Venezuela se va agrava în continuare, deci trebuie să folosim toate ferestrele, toate instrumentele pe care le avem la dispoziție în Uniunea Europeană pentru a contribui așa cum trebuie să o facem. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnul Teri Cabras. Solo muy, muy brevemente. Mulțumesc, doamnă președinte, foarte pe scurt. Îi respect, am toată afecțiunea pentru petiționari. Se vede clar durerea lor și disperarea lor. Dar m-am îngrijorat un pic la un moment dat mai ales în urma afirmațiilor doamnei Carreras care a spus în intervenția sa că Parlamentul European nu ar fi făcut nimic și că acum trebuie să ne convingă și dacă nu ne conving, se va petrece o calamitate. Mă bucur că colegii mei, uh, cu care adesea nu suntem de acord, uh, sunt de acord acum că este vorba despre o catastrofă umanitară în care, în fața căreia trebuie să fim uniți. Vă amintesc că în Parlamentul European avem 3-4 uh, rezoluții adoptate pentru Venezuela. Am dat uh, un premiu chiar opoziției venezuelene. Mi se pare important acest lucru. Și îmi pare rău că trebuie să spun asta. Dar măsurile pe care le putem lua în această comisie n-au niciun rost. Pentru că dacă ce-au, ce-a făcut Parlamentul European n-are niciun rost, și Parlamentul a făcut multe, a luat multe hotărâri, păi atunci nici ce face Comisia. Da, firește, sprijin moral, emoțional, um, relație istorică și așa mai departe. Dar după cum a spus și colegul Lopez Aguilar, Parlamentul nu are putere de decizie. Și vă amintesc că Comisia noastră de petiții nu poate să sancționeze, nu are putere executive, așadar putem să deplângem situația, dar mai mult nu, până nu se rezolvă conflictul și uh, Comisia a enumerat niște măsuri pe care toată lumea și le poate închipui că pot fi folosite, dar uh, nimeni nu știe cum să le pună în aplicare, dialog și așa mai departe. Cred că Comisia trebuie să fie mai sinceră cu noi. Firește că încercați. Dar noi nu avem posibilitatea de a vă ajuta. Nu avem nici o, o putere în afară de a transmite mai departe durerea dumneavoastră. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, Rosa, foarte pe scurt. Dir că nu este în absolut de acord. Nu sunt deloc de acord. Comisia PETI poate să facă foarte multe și am, asta i-am spus-o într-o misiune colegului Terry Cabras. Tu mi-ai spus că nu avem niciun fel de competență. Uh, dar eram în misiune în Spania. Eu nu eram uh, convinsă, dar m-am convins că acest organ poate să facă presiune, acest, această comisie poate să facă presiuni și asta se poate face întotdeauna. Deci tu m-ai convins pe mine uh, atunci, acum o să te conving eu pe tine. Uh, Aici ascultăm vocea cetățenilor. Putem să facem multe, putem avea un aport important, dar trebuie să credem acest lucru. Atunci când uh, uh, am acționat în ceea ce privește închiderea canalului sau în ceea ce privește copiii uh, furați, uh, am acționat noi, Comisia PETI, în milioane de uh, ocazii, situații în care ci că nu aveam competență. Uh, și deci dacă am putut atunci, putem acum să fim alături de oamenii care, uh, care o duc atât de rău, pentru că avem competențe în căutarea păcii. Mulțumesc! No, I don't want you to... Nu, nu, nu, nu vreau să intrăm într-un astfel de dialog, vreau doar să clarific un singur lucru. Un lucru unde trebuie să vă corectez pe ambii este faptul că orice s-ar fi întâmplat în uh, Spania, că e vorba de copii și sau așa mai departe, este totuși în Uniunea Europeană, Venezuela nu este. Și am auzit din partea Serviciului European de Acțiune Externă ceea ce Uniunea Europeană a făcut până acum. Aceste petiții au fost transmise de către Comisia pentru Petiții, către DROA, care este o subcomisie a FED, și această comisie va organiza pe 6 septembrie o audiere cu privire la situația drepturilor omului în Venezuela și Cuba, iar activitatea pe drepturile omului în Venezuela continuă și în acea comisie. Această comisie, în opinia mea, nu poate face prea multe în momentul de față. Vă rog însă să-mi spuneți dacă poate greșesc. Acum aș dori să dau din nou cuvântul petiționarilor foarte pe scurt, câte două minute fiecare. Thank you very much for this opportunity. Merci bien. Mulțumesc foarte mult pentru această ocazie. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Oh. Sunt de acord cu domnul Terica Abras, care e tare bătăios, dar în sensul bun. Da, o petiție este o petiție. Este, această comisie poate să fie o portavoce. Ar fi naiv să vă cerem să invadați Venezuela acum. Nimeni nu vă cere asta. Doar dorim să vă împărtășim și să știți că în zilele noastre lumea este mult mai mică decât acum 50 de ani. Ce se întâmplă pe partea cealaltă a lumii are efecte aici. Ce se întâmplă în Siria, în Gabon, în Venezuela are efecte și în Europa și nu putem să așteptăm să se întâmple catastro- catastrofa, așa cum s-a întâmplat în Ruanda sau în Congo, să avem 2000, 3000, 5000 de morți ca să și facem ceva. Eu nu am răspunsul, nu știu ce se poate face. Vă sunt recunoscător că se fac uh, presiuni, că se discută, um, că se transmit mesajele persoanelor care pot face mai multe și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc! Mulțumesc în primul rând doamnei Beatriz Becerra pentru că a fost o eroină pentru Venezuela și pentru toți venezuelenii și o iubim foarte mult. Indiferent de ideologia politică uh, jos pălăria pentru ea. Pe de altă parte, eu cred că putem să facem mai mult ca cetățeni. Eu sunt om de rând, nu fac parte din niciun partid politic și n-am niciun interes să intru în partid de politice. Eu sunt venezuelană, sunt mamă, sunt avocată, am avut um, în, în un birou în Venezuela și uh, au venit mii de cetățeni pe care i-am ajutat. Această petiție are mai bine de 67.000 de semnături și există 115.000 de semnături care cer deschiderea unui culoar umanitar pentru Venezuela. Am, uh, am uh, Anul trecut am uh, mers cu petiția aceasta la sediul Parlamentului European din Madrid. Am parcurs peste 300 de kilometri. Noi, în acest moment, cerem Parlamentului European, cu tot respectul, să folosească acest uh, mecanism de presiune uh, pentru a transmite aceste îngrijorări organizate. Asociației Statelor Americane, Tribunalului Penal Internațional și Consiliului Securitate, de Securitate al ONU, pentru ca ei să știe că nu doar că așteptăm sprijin instituțional, ci noi, ca cetățeni de rând, apărăm cu mâinile noastre Venezuela. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Ei bine, mai este cineva? Ah, vă rog, continuați. Muchas gracias y disculpen la... Mulțumesc din nou și îmi cer scuze că intervin. Iar dreptul nu trebuie să fie static, el trebuie să fie reformat. Trebuie să fie reformat pentru a împiedica genocidul care are loc acum în Venezuela. Anul trecut au avut loc peste 26 de mii de crime asasinate unde să venim dacă nu în Parlamentul European. Dacă legea trebuie să fie schimbată, atunci să-i dăm bice. Mulțumesc! Thank you very much and I can, I can... Mulțumesc foarte mult și vă asigur, doamna Carrera Roja, că pledoaria dumneavoastră a fost auzită și eh, s-a formulat un răspuns de către această comisie și de către uh, Parlamentul European. Ați auzit trimiterile la rezoluțiile pe care le-am adoptat deja. Și cu aceste rezoluții, cu toată susținerea din partea acestei instituții, Serviciul European de Acțiune Externă și Comisia au luat măsuri suplimentare și Comisia noastră a transmis spre informare petițiile către Subcomisia pentru Drepturile Omului din această instituție și spun deja a treia oară că în două zile are loc acea audiere este ceea ce a făcut comisia noastră, este ceea ce de fapt putem face, să vă ascultăm. A fost într-adevăr o situație de, și este o situație de coșmar, susținerea noastră umanitară și înțelegerea noastră, sigur că vă însoțesc. Acum, sigur, depinde de Comisia Europeană și de SAE să continue activitatea pe care o desfășoară dânsii iar această instituție, Parlamentul European, dacă va fi nevoie, va reveni cu muniție nouă. În momentul de față, ceea ce constat că putem face, după ce am făcut deja toate aceste lucruri, este să transmitem o scrisoare către Federica Mogherini, sintetizând tot ceea ce a spus dumneavoastră, la fel și dezbaterea din comisie, după care să închidem petiția, pentru că vom fi folosit uh, toate părțile pe care le avem la îndemână. Însă mă ofer uh, să redactez această scrisoare, dacă se dorește. Sunteți de acord, dragi colegi, să continuăm ca atare? Excelent! Vă mulțumesc și vă mulțumesc ca și dumneavoastră tuturor pentru faptul că ați călătorit uh, drum, calea de lungă. Ați venit din Venezuela, nu? Eu trăiesc la Rotterdam. Da. Mulțumesc tuturor uh, celor care au venit de aproape sau de departe și vă urăm într-adevăr toate cele bune. Iar această instituție va urmări de aproape cazul și avem toată empatia pentru dumneavoastră și la nivel personal. Deci, vă mulțumesc, călătorie plăcută spre casele dumneavoastră. Mulțumesc și Serviciul European de Acțiune Externă și Comisie și vă propun să trecem la următorul punct, raport referitor la raportul anual privind activitățile Ombudsmanului European în 2017. Raportoare este doamna Evi, iar termenul de depunere a amendamentelor va fi joi, pe 6 septembrie la ora 3 și de votat vom vota în noiembrie. Acestea fiind spuse, o să ascultăm pe Leonora. Grație. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc în mod explicit uh, ombudsmanului european pentru activitatea desfășurată. Am făcut-o și la începutul uh, raportului pe care l-am redactat. În raportul meu am încercat să atrag atenția asupra unor critici grave care au făcut obiectul anchetei ombudsmanului. Lipsa de transparență a proceselor decizionale, problemele grave de natură etică în care au fost implicați și comisari europeni, ex-președintele Comisiei Europene, dar și actualul președinte ABC. Însă cadrul juridic are lacune în ceea ce privește prevenirea și sancționarea acestor datorii și aceste lucruri rămân la latitudinea lobbyiștilor pe lângă instituțiile europene. De asemenea, cetățenii europeni nu au complet acces la documente, ceea ce împiedică să și drepturile democratice. Ombudsmanul european a venit cu critici și recomandări constructive pentru îmbunătățirea cadrului existent, însă, din păcate, trebuie să constat și cu o ușoară amărăciune că răspunsurile instituțiilor europene deseori au fost nesatisfăcătoare. Și toate acestea într-un moment în care Uniunea Europeană se aruncă într-o prăpastie de neîncredere și arată că cetățenilor săi că nu poate să-și schimbe registrul uh, în care acționează. La finalul mandatului domnul Barroso a fost uh, numit președinte executiv al băncii Goldman Sachs, care printre altele a fost implicată și în izbucnirea crizei economice din 2008. Comisia Europeană este vinovată de o gestiune dezastroasă a cazului. Sigur că e vorba aici un deficit de independență de la nivelul politic și astfel s-a ajuns la concluzia că nu au fost suficiente indicii pentru a găsi o vinovăție domnului Barroso. Totuși, în 25 septembrie 2016, 2017 se descoperă că de fapt a avut loc o întâlnire între domnul Barroso și actualul vicepreședinte al Comisiei Europene Katainen, care a fost înregistrată ca întâlnire oficială cu Goldman Sachs. Ceea ce nu a fost clar înainte, așa cum sublinează și ombudsmanului. Iată deci ca domnul președinte Barroso își folosea statutul anterior pentru a obține informații și a, pentru a exercita influență sau respectiv pentru a face activitatea de lobby în folosul Goldman Sachs. Un alt caz, din 2017, cazul președintelui BCE și participarea dânsului în grupul celor 30, unde este vorba de persoane care fac parte din cercuri financiare, care se supun, de fapt, supravegherii BCE. S-a făcut o cerere adresată președintelui BCE de a se suspenda din calitate de membru a grupului de 30, dar până în momentul de față nu s-a făcut acest lucru. Președintele BCE trebuie să fie complet independent de interese financiare private. Mai rămâne totuși alt deficit de transparență la nivelul instituțiilor europene atunci când vorbim de trialoguri care sunt complet inaccesibile publicului. De asemenea și la nivelul Consiliului um, există o lipsă de transparență și cetățenii nu au acces la documente. Ombudsmanul pentru 2017 a criticat clar astfel de cazuri ca fiind o expresie de gestiune greșită, așa cum a făcut-o și în cazul netransparenței procesului legislativ de la Consiliu. Status quo-ul se încalcă și orientările cești care în decizia capitanii din mai 2018 a arătat că principiile transparenței fac parte din fundamentele Uniunii și nu pot fi diminuate nici uh, în favoarea integrității proceselor decizionale. Curtea a mai spus că lipsa de informații, de dezbatere pe proces legislativ, pe lângă faptul că reprezintă o încălcare clară a drepturilor democratice a cetățenilor, duce la creșterea neîncrederii din partea acestora. O situație situație agravată și de lipsa de revizuire a regulamentului care vizează accesul publicului la documente, a căror prevedere acum sunt depășite și acest lucru l-am repetat de multe ori. În ceea ce privește transparența, cu ajutorul organizației Full Transparency, care, pe care o regăsiți în mai multe locuri în raportul meu, am înțeles că se dorește reducerea marjei de interpretabilitate din partea oficialilor care împiedică în mod sistematic accesul uh, cetățenilor uh, la informații care vizează acțiuni care s-au efectuat în uh, propriul sediu. <clears throat> Trebuie să existe un registru obligatoriu pentru toate organizațiile private un găs pentru a garanta întreaga transparență a activităților de lobby desfășurate. Este inadmisibil că nu există încă uh, o transparență completă în ceea ce privește așa numitele uși uh, batante și, an, și anume acei funcționari care părăsesc instituțiile europene și își uh, găsesc uh, funcții la alte organizații private. De asemenea, trebuie anchetate și alte situații, cum ar fi Dieselgate. Trebuie de asemenea să există transparență completă și în ceea ce privește culegerea de probe științifice. Așa cum au solicitat și cetățenii europeni. Și în cazul glifosat, uh, de pildă, s-a constatat același lucru, dar e vorba și de uh, Um, organismele modificate genetic. În acest sens am dorit ca ombudsmanul să vină cu o anchetă specifică pentru fiecare dintre aceste cazuri. Pe final, aș dori să mulțumesc uh, tuturor colegilor care au venit deja cu contribuții pentru îmbunătățirea acestui uh, test și sper să avem și în continuare o bună colaborare. Ce Maria. Mulțumesc foarte mult, domnul Maria, să are acum cuvântul. Ευχαριστώ, Mulțumesc, doamnă președinte. Un raport interesant uh, elaborat de doamna Evi. Aș vrea să ridic în discuție câteva probleme, chiar dacă uh, sunt de acord cu raportul în general. Trebuie să subliniem rolul jucat de Ombudsmanul European în ceea ce privește funcționarea BCE-ului, care joacă un rol uh, esențial și uh, deciziile luate influențează viața de zi cu zi a cetățenilor și economiile tuturor statelor membre. Deci uh, banca trebuie să fie deschisă supervizării și să aibă un uh, caracter uh, transparent. Uh, participarea domnului Draghi în grupul celor 30, de fapt domnul Draghi insistă să rămână în grupul 30, fiind conștient de faptul că sunt bănci care participă și care sunt supervizate de BCE, ceea ce creează probleme din punct de vedere al supravegherii. Este important ca ombudsmanul să intervină în cazul domnului Barroso. Aparent a avut loc o întâlnire cu domnul Katainer uh, la Goldman Sachs și un al treilea aspect, uh, rolul băncii de investiții. Trebuie să există un grad mare de transparență. Am spus-o de multe ori și în plenare. Banca a dat 230 de milioane de euro împrumut uh, Frankfurtului pentru a cumpăra 13 aeroporturi uh, din Grecia. Toți acești bani au fost investiți uh, în aceste aeroporturi uh, elene. S-au dat împrumuturi 230 de milioane au fost uh, date de către Banca Centrală Europeană. Cred că trebuie să se facă o uh, supraveghere adecvată din partea uh, BEI-ului. Apoi, modul în care funcționează Eurogrupul. Eurogrupul este stat în stat. Ia decizii care influențează uh, cetățenii în mod direct. De aceea, uh, și cu siguranță a influențat uh, economia elene. Domnul Tassenbaum a spus că deciziile luate în cadrul Eurogrupului nu uh, i-au ajutat uh, pe greci, ci au salvat băncile de investiții. De aceea este nevoie de o supraveghere sistematică uh, Uh, pentru că nu există transparență și lipsa de transparență înseamnă o proastă gestiune. Deciziile se iau numai limba engleză și chiar dacă acestea afectează uh, Grecia, Italia și uh, Spania și aceste decizii nu sunt traduse în limbile țărilor respective. Apoi, în final, este nevoie de o mai mare transparență în trialoguri pentru că în statele membre uh, trebuie cunoscute aceste decizii. Nimeni uh, nu cunoaște ce s-a spus despre deciziile luate în Consiliul. Și așa stau lucrurile chiar în momentul în care uh, ne îndreptăm către alegeri europene, dar pentru asta e nevoie de transparență. Cetățenii trebuie să știe pentru ce votează o să depunem uh, amendamente la raportul colegului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Peter. Mulțumesc, mulțumesc și doamnei raportor. Nu știu, să încep cu vestea proastă sau cu cea bună. Încep cu cea bună. Noi considerăm că ar trebui susținut ombudsmanul, în special în ceea ce privește o mai mare transparență, în special în ceea ce privește trialogurile. Cred că este o oarecare lipsă de echitate dacă ne uităm la modul în care se iau deciziile la noi, unde transparența este totală. Eu cred că trialogul are în continuare loc așa ca într-un fel de cutie neagră. E sigur că uneori e nevoie de intimitate, dar eu cred că măcar pe finalul negocierilor, atunci ar trebui să îți publici și modul în care ai votat și argumentele. Pentru că altfel uh, ne mirăm, nu? Dacă suntem uh, criticați, uh, și noi uh, suntem puși uh, ca deputați cu fața la zi, dar, până, dar uh, Germania nu uh, argumentează de ce a votat cum a votat în Consiliu. Nu? Deci și statele membre trebuie să se implice mai mult în acest proces de transparentizare. Pe de altă parte, prea multă transparență poate îngrăuna activitate. Internetul, de pildă, este 200% transparentă, mai bună a devenit. Sigur, unul, una dintre misiunile mele Principala este de a discuta cu lobbyiști, de a obține informații, dar trebuie găsită și formula birocratică uh, în care să rezolvăm uh, aceste lucruri pentru a nu scrie rapoarte și rapoarte cu privire la toate discuțiile. În cel mai rău caz, în ceea ce privește discuțiile cu lobbyiștii, aceste discuții n-ar mai avea loc în uh, Parlament, ci undeva în subsol la minus 3. Deci, uh, apelul meu uh, este de a crea și o oarecare acceptabilitate. De asemenea, și față de comisie ar trebui să formulăm lucrurile în așa fel și închei, spunând Sigur, în ultimele rapoarte se tot uh, amintește de cazul Barozo. Este totuși un uh, raport anual. Mă întreb de câte ori mai apare cazul Barozo. Toată viața. Sigur, s-a discutat, uh, s-a sugerat comisiei să se impună reguli mai uh, bune, dar eu cred că la un moment dat deja se, s-a fumat și cazul Barozo, Nu, ca, nu trebuie repetat în fiecare raport anual. Thank you. Uh, mulțumesc, doamna Giufrida. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru activitatea desfășurată, o activitate amplă. Și cred că și activitatea care va urma trebuie să vizeze obiective pe termen lung. Figura ombudsmanului e importantă și important este să dispună de resurse proprii atunci când este vorba de anchete în cazuri de pro- proastă gestiune. N-am să repet uh, chestiuni care știu că um, sunt de acord colegii și pe care le vede toată opinia publică. Lucrurile evidențiate în raport nu lasă marjă de interpretare și nu e o coincidență că acele cazuri care au fost anchetate și apoi finalizate de către uh, ombudsman în 2017 se referă la lipsa de transparență și ceea ce arată că multe chestiuni trebuie de, să mai fie rezolvate. De asemenea, nu trebuie să ne fie teamă să abordăm multe dintre chestiunile care au fost evidențiate în raport și dacă ne uităm și la discuțiile de astăzi, cazul uh, ușilor badante, pentru că vedem că mai există anumite reticențe față de poziții uh, asumate de Consiliu care, pe care le vede toată lumea. De aceea solicităm și noi mai multă transparență în toate reuniunile Consiliului, cerem ca măcar documentele cheie în trialoguri, așa cum solicită și mediatorul, sigur nu toate, dar măcar cele importante să fie făcute publice și în acest sens aș dori să-mi exprim și susținerea în ceea ce privește ancheta cu privire la transparență și accesul la documentele de la Consiliu, care se va finaliza în curând. Așa cum vă spuneam, în ceea ce privește amendamentele mele, mi-aș dori ca o mai mare cunoaștere a pozițiilor asumate de guvernele naționale ceea ce privește legislația uh, europeană să ducă la o reducere a Uh, învinuirii Bruselului când este vorba de așa ceva, pentru că noi trebuie să îmbunătățim uh, relația dintre cetățean și uh, instituții și uh, această netransparență la nivelul Consiliului uh, duce la această neîncredere la adresa instituțiilor europene. Sunt membră și în Comisia pentru Agricultură și în Comisia pentru uh, Anchetarea Utilizării Pesticidelor și de aceea uh, Susțin uh, cu convingere această invitație adresată ombudsmanului pentru a deschide cât se poate de rapid o anchetă concretă pentru a evalua în ce manieră organismele europene se asigură că probele științifice sunt complet independente. În special în ceea ce privește glifosatul, temă mm, discutată în multe comisii. Nu avem, din păcate, mult timp la dispoziție, de aceea am să închei. Dar mai întâi aș dori să îi urez mult succes Emiliei Iorelei pentru activitatea pe care o, o desfășoară cu atâta zel. Asta și numele grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc. Mulțumesc. Acum am o întrebare. Am o întrebare uh, delicată, pentru că nu am un vicepreședinte lângă mine, eu trebuie să mă duc la o altă întâlnire importantă, mi-ar fi plăcut să pot fi înlocuită. Acum uh, trebuie să văd care este cel mai în vârstă dintre dumneavoastră, dragi colegi. Domnul Terry Cabras este seniorul în acest moment în comisie, dar Iată elementul delicat al intervenției mele. Ești raportor la următorul punct, așa încât uh, vreau să te invit cu alte cuvinte. Trebuie să mă îndrept către al doilea senior, Peter Iar. Te-ar deranja să îmi ții locul pentru următoarele două puncte? Nu, o să te descurci de minune. Se poate? și îți mulțumesc foarte mult pentru sprijinul tău. Comisia are acum cuvântul.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 Comisiei. Nu avem nimic de adăugat uh, în această fază a discuției. Doamna Evi. Bun. Am avut un răspuns uh, foarte scurt din partea Comisiei așa încât uh, o să finalizez acest punct. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile făcute. Am fost încântată să ascult aceste propuneri. Din punctul meu de vedere, este important să evaluăm toate aceste puncte uh, importante uh, pe care le-a ridicat în discuție ombudsmanul, uh, precum și uh, ceea ce a spus colegul Marias în legătură cu Banca Centrală Europeană, cu Eurogrupul. Uh, Cred că există însă un uh, acord, un consens uh, în legătură cu abordarea pe care trebuie să o avem, uh, mai ales în Consiliu, și abordarea în ceea ce privește transparența în sine. Am observat, colegul nostru iar a spus ceva în această direcție. Transparența ar trebui să fie regula pot să existe excepții la această regulă atunci când este necesar să protejăm date cu caracter uh, sensibil. Intenția noastră ar fi să inversăm status quo-ul dacă avem uh, un grad sporit de transparență cu, desigur, o serie de excepții. Asta am evidențiat în acest uh, proiect de raport. Vreau să mulțumesc colegilor mei și aștept uh, să primesc uh, amendamentele. Vom lucra în, aceeași, în același spirit de colaborare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult raportoarei și presupun colegii Uh, se vor prevala de posibilitatea de a depune amendamente în consecință. Urmează acum un aviz uh, privind punerea în aplicare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în cadrul instituțional al uh, Uniunii Europene. Termenul de depunere a amendamentelor 7 septembrie la ora 15. În primul rând dau cuvântul raportorului, domnul Terry Cabras. Uh, mulțumesc, domnule președinte, senior al acestei comisii în momentul de față. Uh, e bine să amintim faptul că Uniunea Europeană este acuzată deseori de complexitate și de detașare de cetățenii acesteia. Faptul că carta se aplică numai statelor membre UE și că acestea pun în aplicare dreptul legislativ, articol 51 din cartă, este uh, perceput ca nesatisfăcător uh, și insuficient se creează în felul acesta uh, o alienare mai mare față de Uniunea Europeană. De aceea, instituțiile europene ar trebui să aibă în vedere o sporire a domeniului de aplicare al acestei carte. Ne referim la interpretarea restrictivă uh, a articolului 51.1 atunci când sunt evaluate o serie de petiții depuse la Parlament. Propunerea, proiectul de propunere cere Comisiei să facă, în primul rând, să introducă un studiu de impact al drepturilor fundamentale Uh, în toate uh, noile propuneri legislative. În al doilea rând, să se consulte periodic cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale atunci când uh, drepturile fundamentale sunt în cauză. Apoi, să susțină o revizuire obligatorie a dispozițiilor uh, cartei și modul cum sunt aplicate în statele membre, mai ales în cadrul uh, semestrului european. Și pentru a încheia, vă invit să depuneți o serie de amendamente pentru uh, a rotunji uh, uh, această propunere. Chiar și eu mă gândesc să depun o serie de amendamente pentru a completa acest raport, acest aviz, dat fiind timpul scurt pe care l-am avut la dispoziție. Mulțumesc. Uh, domnul Maria s-a solicitat să intervină. De asemenea, mulțumesc, uh, domnule președinte. Felicitări uh, domnului Teri Cabras. Vreau să-l felicit pentru acest raport. Sunt de acord în mare cu conținutul acestuia. O să depun amendamente. Vreau să vorbesc despre apărarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor europeni. Aceste drepturi trebuie apărate indiferent de cine le încalcă. Este un aspect fundamental. Suntem în situația următoare totuși în momentul de față. Comisia interpretează articolul 51 într-o manieră restrictivă, spunând că, indiferent de încălcarea drepturilor fundamentale uh, comise de uh, statele membre, totuși nu sunt puse în contextul uh, legislației uh, europene și atunci se creează o zonă gri în care uh, statele membre sunt monitorizate de Comisia Europeană atunci când încalcă drepturile omului. Însă acest lucru se aplică nu numai în contextul uh, dreptului european, însă în celelalte domenii fac așa cum uh, crede cuvință. Uh, Uh, continuă să încalce aceste drepturi uh, dacă nu se regăsesc în legislația europeană. Deci trebuie să interpretăm lucrurile astfel încât cazurile de încălcare a drepturilor fundamentale ale cetățenilor uh, Uh, sunt susținute de către instituții, de către statele membre și uh, chiar în uh, um, aceste organisme situate într-o zonă gri, cum ar fi Eurogrupul. Eurogrupul nu poate să scape supravegherii. Trebuie să ne gândim și la situațiile unde avem organisme ad hoc, așa cum este Troica. Nu putem să avem încălcări ale drepturilor omului de către Troica și Comisia să spună că nu le poate analiza pentru simplu motiv că aceste organisme nu sunt instituții ale Uniunii Europene, deși în practică sunt instituții sau organisme care uh, pot să încalce drepturile omului fără ca uh, Comisia să poată să intervină. Deci avem o situație în care Troica uh, a luat uh, decizii, celebrele memorandumuri pentru uh, Portugalia, uh, Grecia, în special în cazul Greciei, am asistat la o interdicție a uh, contractului colectiv. Cetățenii nu pot să negocieze, nu pot să întreprindă acțiuni colective și aceste dispoziții se regăsesc uh, în memorandum. Când am spus că asta este o încălcare a dreptului, uh, drepturilor fundamentale, s-a spus uh, nu putem să facem nimic. Uh, dacă analizăm punct în șapte, o să vedem cât de important este acest lucru. Și sunt de acord uh, că acest lucru s-a întâmplat și în mandatul anterior. A fost o decizie a Parlamentului în ceea ce privește rolul Troicăi în țările din zona euro, acolo unde au avut loc uh, nereguli care au fost consemnate și unde ar fi trebuit să intervenim pentru a combate aceste nereguli uh, și închei spunând ce am, ce am spus uh, înainte, domnul Dijsselborn, când i-am pus o întrebare în Parlament în legătură în Comisia AFET a spus că uh, s-a optat pentru salvarea băncilor uh, și să se respecte memorandumul, chiar dacă acest uh, lucru uh, ar fi sărăcit poporul uh, din uh, Grecia. Uh, Grecia uh, a obținut prin aceste memorandumuri de 288 de miliarde. Unde s-au dus toți acest, uh, acești bani? De fapt, au fost salvate băncile străine. Nu, asta nu este oare încălcare a drepturilor cetățenilor? Și ce a spus Comisia? Ceea ce a spus Comisia nu poate fi acceptat. Trebuie să găsim modalități de a-i despăgubi pe uh, cetățeni și pe statul elen. Uh, a fost impus un memorandum care a anihilat uh, economia noastră. Cine va plăti acest lucru? Pentru că deciziile au fost luate, de fapt, de Eurogrup. Mulțumesc, Vreau să vă uh, urez uh, un an productiv până la sfârșitul mandatului nostru, dumneavoastră, colegilor și interpreților. Carta Drepturilor Fundamentale a intrat în vigoare în 2009. Respectarea drepturilor uh, omului a devenit o prioritate. Uniunea Europeană s-a bazat pe o abordare de piață și a devenit o instituție mai democratică care să apere drepturile omului. Cel puțin asta s-a ă, dorit. Protecția demnității umane, egalitatea și solidaritatea. Apoi ă, statutul ă, cetățenilor și protecția justiției. Ce putem spune despre toate acestea? Este oare carta parte a activității noastre legislative? Prin natura sa respectă tratatele? Acestea sunt chestiuni care au fost discutate în mai multe rânduri. Lumea a spus că carta este încălcată în multe state membre, pentru că de fapt se aplică numai în cazul legislației europene. Ce înseamnă această restricție în practică? De pildă, înseamnă că în țări unde au fost impuse memorandumuri și unde au fost luate măsuri de austeritate, aceste măsuri nu trebuie uh, să uh, respecte Carta Drepturilor Omului, pentru că se pleacă de la premiza că aceste memorandumuri uh, Uh, sunt texte sau sunt situații pe care Uniunea Europeană uh, are dreptul să le impună. După care vedem cât de neajutorați sunt cetățenii atunci când sunt excluși uh, de la exercitarea acestor drepturi. Așa cum ar fi dreptul de a negocia contractele colective de muncă, dreptul de a trăi în mod decent, dreptul de a beneficia de o pensie decentă, dreptul de a avea o uh, un loc de muncă decent și o salarizare decentă. Acestea sunt excluse din domeniul de aplicare al cartei și asta în numele subsidiarității. Comisia răspunde la întrebări, însă în esență ea spune, da, asta spune carta și nu putem face nimic în acest sens. Totuși, dacă legiuitorul a făcut tratatul uh, drepturilor uh, fundamentale egal cu celelalte tratate, nu a fost intenția legiuitorului să lase să fie încălcat. Articolul 51 lasă însă o portiță de scăpare și trebuie să o închidem, chiar dacă ar trebui să reformăm în totalitate tratatul. Așadar, Mulțumesc domnului Terry Cabras pentru propunerile sale. Sunt de acord cu majoritatea acestora. Amendamentele noastre vizează o întărire a textului avizului domniei sale, astfel încât Cartea Drepturilor uh, Fundamentale să devină un text juridic puternic. Cetățenii trebuie să simtă că dispun de un instrument puternic care să-i protejeze și uh, nu uh, o evanghelie care nu se aplică. Mulțumesc, văd că nu sunt uh, alte solicitări de intervenție. Am să-mi sintetizez uh, propria intervenție pentru că sunt și eu raportor din umbră, dar urmează acum uh, Comisia Banu, doamna Evi. Vă rog să fiți fiți uh, mai ferm atunci când îmi semnalați că vreți să interveniți. Um, da, nu o să fiu timidă. Intervin foarte pe scurt pentru a vă spune că am apreciat foarte mult avizul domnului Terry Cabras. Raportul deja uh, prezintă o mare parte din temele pe care le împărtășesc Am văzut însă în timp foarte multe declarații de principiu care se fac la nivel instituțional și care ulterior sunt uh, încălcate. Uh, mai ales atunci când este vorba de politici care sunt uh, de natură mercantilă și vizează piețele. Cred că trebuie inversată această situație și Vom veni și noi cu amendamente, așa cum au spus și colegii și am senzația că voi putea subscrie la multe din ce au de spus și ei. Mulțumesc foarte mult! Acum figurează pe notițele mele intervenția comisiei. Vă rog! Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să reacționez rapid la comentariul făcut în legătură cu mecanismul european de stabilitate și aplicabilitatea cartei. După cum știți, Curtea de Justiție în decizia din 20 septembrie 2011 privind publicitatea s-a referit la această chestiune. Curtea a recunoscut că, chiar dacă aceste mecanisme nu intră în cadrul legal, totuși Comisia a acționat în cadrul acestui mecanism și este obligată să respecte carta și toate acțiunile trebuie să fie compatibile cu aceasta. Este responsabilitatea Comisiei atunci când semnează acest memorandum de înțelegere în numele mecanismului de stabilitate europeană să fie uh, în uh, conformitate cu Carta și Comisia ia foarte în serios uh, această obligație. Curtea în această decizie nu a găsit că a avut loc o încălcare a drepturilor fundamentale. Deci, în această situație anume la care ne referim, Comisia s-a asigurat că drepturile fundamentale au fost aplicate. Chiar dacă au fost critici eh, la adresa memorandumului de înțelegere, din punctul nostru de vedere, nu există o chestiune care să implice drepturile fundamentale în acest caz. Eh, privind mai larg interpretarea articolului 51 punct 1 din cartă, Înțelegem, desigur, că cetățenii doresc o aplicabilitate mai largă a cartei și înțelegem uh, aceste preocupări. Totuși, nu este o, atât o chestiune de uh, carta nu poate să își extindă uh, competențele. Deci nu este o chestiune de interpretare, ci este o chestiune de subsidiaritate. Carta reflectă articolul 6.1 din uh, Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, uh, principiul uh, puterilor paralele. Deci Comisia trebuie să respecte acest articol, este obligată și nu putem să extindem aplicabilitatea acestui articol din Cartă. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Eu cred că Comisia a sintetizat foarte bine conflictul care subzistă aici și de aceea l-aș ruga pe raportorul nostru să ia legătura și cu expertul nostru de la AFCO, pentru că, sigur, vrem să îmbunătățim lucrurile, însă Comisia a prezentat foarte bine care este conflictul în momentul de față. Și trebuie să ne asigurăm că ceea ce figurează în text poate fi și pus în aplicare. Și iar acum are din nou cuvântul raportorului și avem încă o veste bună pentru raportor. După ce vă terminați intervenția, putem face schimb de locuri pentru că eu va trebui să fac și în altă parte. Eu trebuie să plec la ora 18 atunci veți fi uh, într-adevăr cel mai în vârstă, în încăpere mm, și eu v-am înlocuit doar pentru scurt timp. Deci, mai întâi intervenția dumneavoastră, după care facem uh, schimb de locuri. Acum să nu credeți că fiecare poate ajunge astăzi la prezidiu. Well, I agree that... Sunt de acord că există dificultăți pentru comisie, dar având în vedere că limba este atât de importantă, e de bază, aș spune, ați spus că comisia nu poate să extindă aplicarea. Dar poate că interpretarea se poate extinde. Pentru că dacă interpretăm termenii sau principiile într-un fel, atunci astfel se aplică. Înțeleg care sunt dificultățile și, după cum a spus președintele, Uh, trebuie să consolidăm acest lucru și suntem ținuți și de relația cu AFCO. Mulțumesc colegilor, suntem de acord în multe privințe. Astfel că, după amendamente, putem să producem un aviz bun. Asta este speranța și dorința mea. Vă mulțumesc. Ja, und das Lohn für deine Arbeit darfst du jetzt in Asch Mulțumesc și acum ca răsplată pentru munca depusă aveți uh, acum ocazia să conduceți lucrările comisiei. Finally, I got... Mulțumesc, în sfârșit sunt și eu la putere. Am tot luptat, m-am tot străduit luni, ani de zile și uite-mă aici, în sfârșit. Acum urmează avizul referitor la punerea în aplicare a regulamentului 1-2005 privind protecția animalelor în timpul transportului, în interiorul și în afara Uniunii Europene. Raportoarea este draga mea prietenă, Angela Vagina, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bueno, pues después del debate que tuvimos en la... După dezbaterea pe care am ținut-o în ultima reuniune de comisie în iulie, cu privire la petițiile legate de protecția animalelor în timpul transportului, în afara și în interiorul Uniunii, aș începe prin a mulțumi petiționarilor și petiționarelor care au făcut acest efort de a ne trage un semnal de alarmă. Astăzi e rândul meu să prezint acest, prezint, să prezint acest aviz, un proiect de aviz al uh, Uh, comisiei noastre la adresa AGRI, care este comisia competentă pe fond. Îi rog să țină cont de sugestiile noastre. Aș dori să subliniez în primul rând că această comisie, la această comisie PETI primim foarte multe petiții cu privire la bunăstarea animalelor în timpul transportului. Adesea sunt uh, denunțate încălcări sistematice, continue și grave ale regulamentului atât de către statele membre, precum și de către transportatori. Condamn deci această situație și mi se pare inadmisibil că au trecut 13 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului și se transportă în continuare animalele în condiții înspăimântătoare. Așadar, în acest aviz, rog statele membre să vegheze ca transporturile să fie făcute de la plecare până la destinație în condiții conforme regulamentului pentru protecția animalelor, mai ales în ceea ce privește uh, condițiile meteorologice extreme, trebuie să se țină cont de diferite mijloacele de transport și de condițiile geografice din Uniune și din țările terțe. De asemenea, aș dori să repet Um, cerere acum că timpul de transport pentru animalele destinate sacrificiului să fie limitat la 8 ore, luându-se uh, în calcul și timpul de așteptare la frontieră și timpul de încărcare și descărcare. De asemenea, sunt de părere că multe din problemele legate cu, de uh, călătorile, transporturile prelungite, mai ales în cele înspre țări terțe, s-ar rezolva Uh, prin transportul de carne sau de carcase în loc de animale vii. De plâng uh, nerespectarea regulamentului în anumite state membre care nu aplică controle și sancțiuni uh, în, pentru a împiedica sau pentru a pedepsi încălcările persistente, permițând transportatorilor să facă ce vor. Așadar, în, având în vedere această lipsă de armonizare a controlelor și sancțiunilor în statele membre, rog Comisia să ia în considerare posibilitatea de a revizui dispozițiile actuale pentru a garanta uh, introducerea unor mecanisme de sancțiuni eficace și disuasive în mod uniform în toată Europa. De asemenea, pot spune că îndeplinirea uh, Uh, regulamentului lasă de dorit în ceea ce privește transportul către țările terțe, în ciuda uh, deciziei Curții de Justiție care uh, obligă transportatorii să respecte regulile europene, inclusiv în țările terțe. Așadar, Comisia și statele membre trebuie să aibă sisteme coerente de uh, colectare a datelor cu privire la animalele care ajung la destinație în țări terțe, bolnave, moarte sau um, uh, rănite. Și, de asemenea, este nevoie despre date cu privire la autorizarea mijloacelor de transport și a transportatorilor. Ni s-a, ni s-a atras atenția cu privire la aceste probleme sistematice, deci Comisia trebuie să uh, Uh, pună în picioare un control eficace al respectării regulamentului, să îndemareze imediat investigațiile necesare cu privire la încălcările regulamentului și atunci când este cazul să înceapă deja procedurile juridice împotriva statelor responsabile. Vă mulțumesc foarte mult pe, pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru a colabora cu raportorii din umbră de la celelalte grupuri politice și sper că noi de la PETI cu acest aviz vom putea contribui la curmarea acestor practici și vom duce la o îndeplinire a acordului. Îți mulțumesc, stimată colegă. Doamna Rozier are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. O să vorbesc în engleză, pentru că să, o să vorbesc acum în numele doamnei Miții. Uh, Uh, doamna Miți își cere scuze că nu este aici pentru prezentarea proiectului de raport cu privire la protecția animalelor în timpul transportului. Ea este raportoare din umbră de altfel. Doamna Miți salută avizul acesta și sprijină în general obiectivele sale. Avizul este bine centrat, subliniază importanța petițiilor pe care le-am primit de la cetățeni în uh, acest domeniu al protecției anim- animalelor. Sunt denunțate în aceste petiții încălcări sistematice și, um, și persistente ale um, regulamentului. Este inacceptabil că la 13 ani de la intrarea în vigoare a acestui regulament 1 pe 2015 Uh, acesta este încălcat în mod grav în continuare. Trebuie să fie pusă în aplicare uh, legislația existentă. Aceasta trebuie să protejeze toate animalele, indiferent cum sunt transportate pe uscat sau pe mare, în toate condițiile meteorologice, fie ele și extreme, și în afara și în interiorul Europei. Doamna Miții um, sprijină um, apelul la stabilirea unui mecanism de control referitor la uh, conformitatea cu regulamentul și de asemenea că trebuie lansate um, anchete și inclusiv proceduri de infringement în cazul uh, încălcărilor. Marlene totuși dorește să facă o adăugire la text care crede că va contribui la o îmbunătățire a spiritului avizului și că va trimite un mesaj politic puternic instituțiilor europene și statelor membre. Mulțumesc pentru atenție. Merci, merci. Mulțumesc și eu foarte mult. Domnul Marias. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Sunt de acord cu observațiile făcute de doamna Ajina. Cum am rezolvat uh, toată problema de protejare a drepturilor, drepturilor omului, acum uh, trecem mai departe, protejăm și drepturile animalelor. Totuși trebuie să facem o deosebire. Statele membre aplică, implementează legislația europeană atunci când încalcă drepturile animalelor, pentru că noi întotdeauna zicem că atunci când statele membre nu respectă legislația europeană sau când uh, se situează în afara legislației, atunci zicem întotdeauna că Uniunea nu poate să intervină. Dar, uh, uite, nu facem nicio. Nu facem această excepție pentru animale și mi se pare paradoxal și ilogic να γίνει στα κράτη-μέλη για την παραβίαση των δικαιωμάτων των ζώων. Μια... Nu contest faptul că trebuie să monitorizăm respectarea drepturilor animalelor. Comisia a plecat, dar aș dori totuși să spun că decizia um, curții la care s-a făcut um, referire se referă la situația de dinaintea spuselor domnului Dijsselbloem, cum că trebuie salvate băncile și nu uh, europenii. În sfârșit, să revenim la oile noastre. Clar că se încalcă drepturile animalelor în mod foarte grav. Asta este o chestiune de legislație, în plus că am avut și foarte multe petiții pe această temă. Din nefericire, uh, relele tratamente aplicate animalelor influențează și sănătatea umană, pentru că aceste animale sunt apoi comercializate și consumate de către om. Apoi, timpul petrecut în transport. Trebuie să analizăm această problemă. Pentru că uneori transporturile întârzie din cauza traficului, Așa că, indiferent de unde sunt aduse aceste animale sau unde sunt duse, um, aceste prevederi trebuie să fie reexaminate. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că transportatorii respectă legislația și că rutele trebuie să respecte și ele legislația. Statele membre și Comisia trebuie să ia măsuri pentru că avem parte de importuri ilegale din uh, Firom, uh, România sau Bulgaria și sunt reștampilate ca fiind din Grecia, în vreme ce nu sunt. Deci trebuie să ne asigurăm care este cu adevărat originea acestor produse sau acestor transporturi. Sper că Uniunea Europeană va avea un pachet de plin pentru drepturi fundamentale și pentru oameni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Weitz. Danke, Vorsitzende. Mulțumesc, domnule președinte. Faptul că eu și grupul meu politic avem uh, o, cu tot o altă viziune asupra modului în care agricultura ar trebui practicată în Europa este bine cunoscut. Aici însă este vorba despre uh, respectarea acelor norme europene existente deja în Europa și vă reamintesc că anul trecut în Siria au venit un transport de animale din Ungaria care nu corespundea nici de cum normelor. Erau legate de gât, se scurgea balegarul din camion o problemă de medicină veterinară. Al doilea control în Tirol, pe Brenner. Acolo veterinarul îmi spune că noi controlăm foarte riguros, nu găsiți nimic la noi. Controlat a fost un uh, tir danez. Sigur, uh, în Europa des poate că controlele nu sunt așa cum ar trebui, dar uh, în camionul danez Mm, era vorba de porci, dintre care unul murise deja, care erau destinați Italiei. Mulți dintre veterinari și polițiști nici măcar nu cunosc regulile. Nu pot să controleze dacă regulile sunt respectate pentru că nu le cunosc. Următorul control m-am dus în Croația și am asistat la încărcarea pe un vapor a unui număr de 4.000 de vite Temperatura la umbră era 36 de grade, în tiruri era peste 50 de grade. Tirurile au așteptat și 8 ore înainte a vaporului până au fost încărcate animalele. Animalele au mai reușit să se ridice în picioare pentru că erau dezhidratate și cu uh, electroșocuri au er, încercau să fie convinse să urce pe rampă. Aș putea continua granița cu Bulgaria, unde de asemenea tirurile stau uh, cu orele uh, în vamă. De fapt, aceste transporturi de animale vii ar trebui să aibă trecere. Și uh, da, e vorba aici doar de mm, câștiguri, de bani, uneori animalele nici măcar nu sunt descărcate acolo unde este arătat în documentație. Aș mai continua, aș putea continua și cu alte exemple transporturi care ajungeau în Croația din Irlanda, din Germania, din Franța. Nu se controlează niciun fel de tir acolo, chiar dacă poliția era prezentă, dar nu se fac astfel de controle. Deci este vorba de un eșec sistematic aici. De... Aș dori să mulțumesc raportoarei pentru acest aviz și nu o fac doar uh, din uh, vreau să fiu amabil, ci uh, sunt perfect convins de ceea ce zic. Eu consider că milioane de cetățeni din Uniunea Europeană nu mai vor să susțină astfel de transporturi chinuitoare pentru animale. Aici voi fi raportor din uh, umbră, dar uh, voi avea aceeași calitate și în Comisia pentru Agricultură și voi încerca prin amendamente să mai înăspresc puțin uh, formularea din acest aviz. Sute de mii de cetățeni din Europa ne cer ca măcar acele legi care există deja să fie respectate. Chiar dacă eu consider că aceste legi încă uh, sunt uh, prea laxe, dar despre asta e vorba în altă parte. Aici este vorba de respectarea celor care există deja și vă solicit dumneavoastră sprijinul. Ceea ce spuneți uh, și ne povestiți este teribil de neconceput. Doamna Evi are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și eu, în calitate de raportor din umbră pe acest dosar important, doresc să intervin în primul rând pentru a aprecia activitatea desfășurată de colega Valina în uh, prezentarea acestui prim proiect de aviz pentru Comisia pentru Agricultură. Evident că aceste prime formulări trebuie întărite, mai ales pe chestiuni care țin de detalii, pentru că sute de informații, de denunțuri, de petiții pe care ne-au parvenit pe această temă vorbesc de ceea ce colegul din partea verzilor ne-a arătat cu foarte multă precizie. Suntem în fața unor situații halucinante care nu mai pot fi tolerate și care încalcă, și despre asta e vorba, încalcă în mod constant reglementările existente în Europa. Eu un lucru nu-l înțeleg și continui să nu-l înțeleg. În momentele în care Comisia Europeană ne spune, ne răspunde la diferite interpelări, am numeroase scrisori pe care le-am transmis în ultimele luni, cerând explicații, o mai mare atenție, mai multe controle, mai mare atenție în verificarea aplicării legislației. Comisarul de resort ne răspunde că uh, respectarea regulamentului cu privire la transportul animalelor vii este aproape de 100%. Chiar dacă, în fapt, nu există nici suficiente elemente și date statistice cu privire la transporturile efectuate. Deci nu există o <clears throat> privire de ansamblu clară asupra situației de astăzi. De aceea, cred că este inacceptabil ca Comisia să nege în continuare această problemă. Mai reamintesc și că acest raport este unul foarte important, dar uh, practic uh, e prea puțin pentru că Parlamentul de fapt solicitase o comisie de um, anchetă în această privință pentru că această instituție măcar ar fi trebuit să supună votului în plen această solicitare de a avea o comisie de anchetă. Eu sper însă că comisia noastră poate să vină cu o contribuție mai ambițioasă pentru bunăstarea animalelor, pentru că nu mă aștept din partea altor comisii din acest uh, Parlament să facă mai multe cu atât mai puțin din partea Comisiei pentru Agricultură, pentru că aceasta este mult mai conservatoare decât multe alte comisii. Voi veni așadar cu multe amendamente, în special pentru a sublinea numeroasele încălcări care de fapt sunt la ordinea zilei și care, cărora trebuie să le acorde atenția necesară. Mulțumesc și iar acum are cuvântul Comisia. Domnul Terence Cassidy. The floor. ok. Yeah, we... Am monitorizat exporturile de animale vii îndeaproape în ultimii ani și comerțul este în creștere. Avem foarte multe date. Ați spus că este vorba despre un procentaj mic. Ei bine, asta pentru că volumele sunt foarte mari, deci procentul poate să reprezinte un număr foarte mare de transporturi. Problema uh, sistematică pe care am identificat-o este uh, temperatura foarte mare din timpul uh, din interiorul uh, Uh, camioanelor și um, am discutat acest lucru cu autoritățile. Toate autoritățile implicate pe rutele comerciale au luat, uh, au luat atitudine și ce se întâmplă de obicei se oprește transportul. De obicei, la punctul de plecare se întâmplă acest lucru, ele sunt cele care autorizează transportul, dacă ele nu autorizează transportul, acesta nu pleacă. Deci s-a întâmplat, câteva autorități ne-au spus deja acest lucru și urmărim uh, acțiunile acestor autorități în ceea ce privește transporturile care au fost autorizate, pentru că știm că au existat neconformități și anumite transporturi au fost permise în ciuda uh, avertismentelor comisarului și autorităților centrale care au spus că vor să ia măsuri sporite împotriva acestor transporturi cu temperaturi foarte mari. Um, au fost oprite mai ales la granița cu Turcia, țară din care plecau transporturile. De asemenea, avem măsuri uh, pe rol în porturile principale. Uh, Anchetele continuă și păstrăm legătura cu autoritățile naționale. De asemenea, am organizat o formare în Turcia cu privire la transportul animalelor vii și abatorizare. Mulțumesc! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Acum, prietena mea, Angela, are posibilitatea de a interveni. Uh, domnul Faiț întâi, însă. Just one word for the commission. I mean... Aș dori să spun ceva comisiei. Subestimați problema. Temperaturile sunt o problemă, dar echipamentul tehnic este și el o problemă. Timpul de transport e o problemă. Transportatorii vă prostesc, vă înșală, des, uh, descriu tot felul de locuri în care poți descărca și reîncărca animalele. Um, ei uh, Uh, spun că aceste locuri sunt de fapt destinația când de fapt nu sunt și așa mai departe. Aceste cunoștințe uh, au ajuns și la nivelul comisiei și unității dumneavoastră, deci vă rog să nu diluați problema. Uh. Mulțumesc. Ultimul cuvânt îl are, bineînțeles, doamna Vagina. Voi fi foarte succintă pentru că tocmai a spus colegul meu ce urma să spun eu. Uh, domnilor de la comisie este insuficient ce se face acum. Îmi dau seama că suntem cu toții de aceeași parte și um, am avut firește niște restricții ca raportor de aviz și văd totuși că suntem de acord că tot, totul trebuie să se îmbunătățească și aștept contribuțiile dumneavoastră ca lucrurile să fie așa cum ne-ar plăcea. Și cum puteți să îmbunătățiți această, orice idee aveți pentru a îmbunătăți acest aviz, vă rog, contez pe voi și pe contribuțiile pe care mi le puteți aduce. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Vă amintesc că termenul limită pentru amendamente este 6 septembrie, adică joi, ora 15. Vă rog să depuneți amendamentele până atunci, repede și să fie solide. Doamna Evi, vă rog. Președinte, prima de la... Domnule președinte, înainte de încheierea reuniunii noastre, vroiam să fac o declarație. Am fost informată că raportorul pentru revizuirea instrumentului inițiativei pentru cetățenii europeni va mai putea să continue cu acest dosar. Și de aceea doream să spun că mi se pare incorrect că se fac astfel de delegări și acordări de dosare și de aceea acest lucru ar trebui rediscutat la coordonatori. La momentul respectiv s-a spus că domnul Vales ar trebui să continue să fie raportor pe acest dosar, așa cum a fost și pe dosarul precedent, însă uh, a fost o înțelegere între coordonator și nu reprezintă uh, situația actuală. De aceea cred că trebuie ca chestiunea să fie rediscutată la coordonator. Mulțumesc foarte mult, am luat notă de intervenția dumneavoastră și sunt de acord. Și vom discuta pe 24 ale lunii la reuniunea coordonatorilor. O seară plăcută tuturor și încercați să fiți fericiți!